și colaborare în anul 2009. Îmi face o mare plăcere să îi salut și să le urez bun venit în mijlocul nostru. Următorul punct asupra căruia vreau să vă informez, domnul Mike Natras a părăsit rândurile grupului Europa Libertății și Democrației, FD, din 23 iunie 2010 va fi în rândul membrilor neînscriși. Autoritățile competente din